Good morning, colleagues. It... Bună dimineața, este ora 9 și sunt încântată să declar această întâlnire deschisă. Vă urez tuturor bun venit și eh, bun venit și tuturor celor care urmăresc eh, pe web această întâlnire, oriunde s-ar afla în Europa. Ordinea de zi de astăzi este încărcată, vom uh, lucra până târziu în amiază, deci haideți să începem și să nu mai așteptăm. Uh, întâlnirea coordonatorilor și uh, ce s-a discutat acolo. Aș vrea să vă prezint aceste lucruri. Um, cer scuze că nu este foarte interesant pentru că voi citi foarte multe numere uh, datorită protocolului pe care trebuie să respecte Deci adopția agendei din septembrie și solicitarea altor ordini de zi și am adoptat ordinea de zi pentru 7 septembrie și am inclus petițiile 0099

și 1525 uh, uh, vor fi, lansate, uh, vor fi introduse pe ordinea de zi din octombrie toate aceste uh, petiții, uh, bineînțeles, uh, au nevoie de răspuns de la Comisia Europeană și dacă nu vom avea răspunsul în timp util, le vom pune pe ordine de zi ulterioară. În ceea ce privește recomandările contestate, uh, la petițiile 0163 și 0176 recomandările mele au fost uh, aprobate și, în concluzie, le-am declarat închisă. Petiția 0148 din 2017 rămâne deschisă deschisă și va fi transmisă Comisiei pentru uh, informații suplimentare și toate recomandările contestate au fost aprobate uh, în concordanță cu compromisul pe care l-am propus. Uh, în ceea ce privește punctele, veți vedea toate deciziile incluse în rezumatul scris în ceea ce privește vizita pe care o vom face în Taranto, am discutat despre ea, vizita la Taranto va avea loc săptămâna viitoare și va mai avea un loc în la Armanaca septembrie. Apoi, în ceea ce privește drepturile fundamentale ale eh, eh, lucrătorilor angajați temporar, va fi schimbat uh, protecția drepturilor lucrătorilor uh, angajați uh, temporar sau în condiții precare, acesta în baza petițiilor pe care le-am primit. Coordonatorii au fost invitați de asemenea să facă propuneri pentru audiere pentru prima jumătate a lui 2018 până pe 4 septembrie. În ceea ce privește Brexit, am avut uh, o abordare globală, vom uh, transmite uh, puncte de vedere în privința tuturor petițiilor care s-au aflat pe ordinea de zi a întâlnirii anterioare de pe 21 iunie și vom formula o solicitare, în urma solicitării unei dintre grupuri, vom face la rândul nostru o solicitare pentru o scurtă rezoluție în această privință. A existat o cerere a GUE privind elaborarea unui raport privind ipotecile și uh, locuințele din Uniunea Europeană în baza petițiilor pe care le-am uh, primit. Vom uh, merge la plenar cu întrebări orale fără rezoluție, pentru că a existat deja o rezoluție adoptată de Parlamentul European în 2015. Coordonatorii au fost de asemenea mm, pentru a se adresa comisiei pentru actualizarea unui studiu pregătit pentru LIBE în 2015 de uh, Departamentul Politic C privind uh, directiva legată de facilitare uh, și Departamentul Politic ne va da câteva date actualizate în această privință și apoi o întâlnire comună cu FAM privind probleme de gen, în special violența împotriva femeilor. A fost aprobată așadar și această întâlnire între coordonatori ne-am pus de acord să creăm noi căi pentru o mai bună cooperare cu FAM și probabil vom organiza și uh, întâlniri comune uh, pe probleme de interes reciproc. Cum ar fi aceasta? Uh, am uh, făcut și o actualizare orală a ceea ce se întâmplă uh, la conferința președinților de comisie, la care eu sunt președinte. Uh, și am discutat despre punerea în aplicare a declarației de la Roma și a acordului interinstituțional pentru o mai bună legislație și în cele din urmă și revizuirea uh, manualului privind evaluarea impactului uh, coordonatorii au luat notă de întâlnirea rețelei PETI uh, organizată la nivelul staffului pe 16 iunie și va avea loc o întâlnire între membrii pe 10 octombrie. Și și cu aceasta se încheie rezultatul întâlnirii coordonatorilor de ieri. Și acum să trecem la punctul 13 de pe agenda, care este petiția 0178 privind punerea în aplicare a condițiilor nediscriminatorii de încadrare în muncă și perspective de carieră pentru angajații și agenții contractuali nepermanenți din instituțiile europene. În primul rând, îi urez bun venit în domnului Michael Ashbrook, autorul acestei petiții și uh, aveți cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Good morning. Bună dimineața. Doamne. Uh, telecomanda nu pare să funcționeze. Scuze, fac ceva greșit? Frate. Ce o să fac? O să mă mut mai față? A? Va trebui să mă mut mai în față. În regulă? Scuze. stop the, the, the clock, I hope, for this one. What? Where do I point it? De ce nu funcționează? Încotro trebuie să îndrept telecomanda. Cum ça? Ah, okay, we'll do it with my finger. Bine, o să fac cu degetul. Degetul meu funcționează mult mai bine. Bună dimineața, doamnă președinte, stimați membri, uh, presă de specialitate și așa mai departe, cetățeni și uh, prietenii mei din spate de acolo. Nu sunt aici ca să protestez împotriva comisiei sau ca să spun că totul este groaznic și așa mai departe, dar Mm, cred că putem îmbunătăți și mai mult condițiile. Uh, voi menționa pe scurt răspunsul comisiei. Eu am trimis răspunsul la răspunsul lor uh, prin e-mail. Este deci, uh, un comentariu la documentul de lucru. Cred că, în principiu, răspunsurile se încadrează în două categorii. Pe de-o parte îi spun, ă, uitați, în 2013 legiuitorul a decis cu tare și cu tare. Bun, în regulă, dar asta nu este un răspuns complet. Ar trebui să-mi explicați de ce nu se poate îmbunătăți acest lucru în 2017 și știți, s-au întâmplat multe lucruri între 2013 și 2017, nu? Și ă, celălalt aspect e sigur ă, refuz anumite lucrurile resping pe care noi nici măcar nu le-am spus. Bun încă o dată, să dai oameni afară după șase ani de experiență, practic, este o risipă enormă de resurse. Este greu de estimat uh, despre ce sume este vorba, dar este vorba probabil de mii de euro pentru fiecare angajat temporar. Vreau să subliniez aici faptul că spre deosebire de câteva lucruri sugerate foarte adesea, Carta Drepturilor Fundamentale se aplică, ni se aplică în celor care lucrăm în instituții. Acest lucru a reșit foarte clar în verdictul strang al Curții de Justiție și Comisia s-a luptat cu disperare împotriva lui Strac și împotriva ideii că propriilor oameni ar trebui să aibă drepturile menționate în cartă. Și după cum vedeți aici, au luat o bătaie rea de tot după două apeluri. După cum vedeți aici, este echivalentul unei bătăi, unui scandal făcut de curte. A spus, trebuie să-i plătiți pe toți și trebuie să plătiți și costurile pentru ceilalți. Jap, jap. Deci, curtea a dat o decizie foarte clară. Bun, o altă parte a băzii legale este directiva privind uh, munca pe uh, termen limitat. După cum știți, pe hârtie se referă la statele membre. Statele membre trebuie să legifereze și Comisia spune, a, noi nu suntem stat membru. Cu toate acestea, cum poți să explici că li se aplică tuturor celorlalți, dar nu și celor care au ajutat la redactarea directivei, care au ajutat la crearea lor? și cum, mai precis de toate, poți explica că aceste principii din directivă nu li se aplică propriilor tăi angajați? Nu cred că ai cum să explici acest lucru și este foarte, foarte clar că această directivă spun că angajații nepermanenți primesc tot uh, ce primesc și ce angajați pe termen nelimitat uh, în afara aspectelor prorata. rata Okay, above all, for an example, de pildă, sigur că un angajat temporar trebuie să primească o, o, o șansă egală, nu trebuie să fie discriminați eh, acești angajați, ceea ce este opusul a ceea ce spune Comisia. Ea spune, nu, nu, nu, nu, trebuie să le dăm același lucru, niciun domeniu. Totdeauna trebuie să împingem un pic mai jos, trebuie să ne menținem sistemul de castă și uh, vreau să fac apel aproape plin de emoții. Gândiți-vă ce înseamnă să ai un contract pe termen limitat și să știi că ceasul tică, așa cum se întâmplă pentru mine și știi exact data când vei rămâne șomer și nu contează poți să câștigi singur premiul Nobel, tot te dau afară. Bun, al doilea punct important al uh, petiției. Primul punct este, haideți să um, ne oprim cu prostia asta, să-i dăm pe oameni după șase ani, chiar dacă se descurcă foarte, foarte bine. Uneori mai bine decât cei care dau afară. Celălalt aspect uh, pe care ne-am dorit să... Vă rog, haideți să uh, deschidem concurența internă și către colegii noștri angajați pe termen limitat. Am făcut câțiva pași datorită comisiei dumneavoastră cu petiția 192. Poate că unii dintre voi își amintesc de mine de atunci dar comisia continuă să ne sucească brațul, ok, trebuie să mă grăbesc. Este important pentru că competiția internă are o rată de succes de 25%. Nu au existat multe tipuri de competiții cu o rată de succes mai mare, deci este un drept foarte important să poți participa la ea. Și așa, aoleu, doamne, doamne, știți tot uh, despre munca în condiții pe care și cât de uh, rea este pentru toată lumea, nu trebuie să repet toată povestea. În primul rând, nu cerem decât un pic mai multă corecturi, nici măcar nu cerem să fiți 100% corecți. Iată, aveți aici datele mele de contact. Vă mulțumesc! And we thank you. Și noi vă mulțumim foarte mult și pot să vă asigur că nu se întâmplă des ca redactorul unui petit să fie aplaudat, așa că dumneavoastră e ceva neobișnuit în această comisie. Bun, acum vreau să mă adresez reprezentantului comisiei, am mai multe nume, uh, voi alegeți cine vorbește primul și uh, dacă mai trebuie să vorbească apoi și uh, câțiva dintre colegi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule Ashbrook, uh, sunt uh, Roberto Carlini și sunt uh, șef de unitate, unitate de recrutare a comisiei și domnul Roc alături de mine este șeful de la Direcția Generală pentru Resurse Umane, respectiv afaceri juridice. Sunt primul interesat de uh, recrutarea uh, agenților contractuali pentru că eu le semnez contractul. Suntem întotdeauna foarte atenți la problemele menționate de domnul Ashbrook și încercăm, uh, în măsura în care este posibil, să reacționăm. Și există și exigențe contractuale, bineînțeles, în interesul departamentului și care este acesta. Măsurile contractuale au fost introduse în 2000 4, deci practic au trecut 15 ani de când există aceste măsuri, uh, contractele pe durată limitată existau și înainte de 2004 era vorba despre angajații auxiliari, există, existau contracte care erau renoite înainte de 2004 lunar, deci instabilitatea era totală atât pentru serviciu cât și pentru angajații auxiliari. Din 2004 s-au făcut uh, multe progrese și în 2014 termenul uh, maxim uh, al unui contract pe durată determinată a fost dublat de la 3 la 6 ani tocmai pentru a oferi o stabilitate, să oferim stabilitate practic și serviciului și persoane recrutate. Bineînțeles că din momentul în care persoana este recrutată, termenul maxim este cunoscut fără a obliga instituția să ofere un contract de șase ani. Este clar că uh, agentul care dorește să fie recrutat de comisie știe foarte bine că după șase ani contractul lui va expira. Deci suntem absolut transparenți și corecți față de toată lumea aflat în jurul mesei. Deci pentru angajații pe durat limitat, aceasta este o necesitate a instituțiilor care merge în ambele direcții, respectiv uh, există o stabilitate garantată serviciului, dar de asemenea permite o renoire, o reîmprospătare a competențelor actualizate și în special în anumite sectoare unde nivelul de competență este foarte ridicat. Mă gândesc de pildă că au existat anumite evoluții pe care le cunoaștem cu toții în domeniul economic, sectorul migrației și alte sectoare care uh, fac obiectul acestei crize. Deci această necesitate exista, există în continuare și va exista și în viitor. În ceea ce privește aspectele juridice, fără să intru prea mult în detalii, uh, colegul nostru Roc va putea face acest lucru mai bine decât mine, dar vreau să vă reamintesc de pildă că um, există uh, personal angajat pe durată limitată și uh, în această privință s-a ajuns de multe ori în fața instanței și ultimul caz vreau să-l citez. Este cazul C16 din 2015, doamna Maria Elena Perez Lopez, împotriva păsăriciului Madrilenio de Salut, în care tribunalul, curtea, a amintit că nu numai că este posibil ca instituțiile publice să angajeze personal pe durată limitată, dar trebuie de asemenea ca acesta să figureze într-un cadru de legalitate și corectitudine generală. Și acest cadru este cel pe care îl respectăm și noi. Ehm, de asemenea, din punctul de vedere al transparenței ehm, documentelor, cât și al recrutării și în ceea ce privește renoirile, dar și în ceea ce privește cadrul general, pentru că, de pildă, Comisia eh, își creează propriile reguli de prezență maximă a personalului eh, angajat pe durată limitată. Deci vrem să evităm și de altfel și evităm faptul ca angajații temporari, știind că sunt angajați pe perioadă limitată, să poată să rămână prea mult și practic să se detașeze prea mult în ceea ce privește piața uh, angajaților externi. Bun, în ceea ce privește al doilea element, cel al accesului la uh, competiția internă, în primul rând, Aș dori să precizez câteva cifre care nu sunt corecte și care în niciun caz nu au nimic în comun cu realitatea în ceea ce privește numărul uh, de absolvenți și uh, rata de succes. De pildă, uh, au existat 3.000 de candidați și a fost reținut 80, deci departe de cei 25% despre care a vorbit domnul Ashbrook. În 2014, legiuitorul a oferit posibilitatea în mod excepțional ca în articol 82.7 a permis accesul la competiția internă a acestor angajați pe termen limitat. Am făcut acest lucru, vom face în continuare, dar ce este important este că această competiție internă uh, să aibă o uh, rată de reușită care să fie oarecum comparabilă cu cea externă și care rămâne principalul mijloc uh, prin care dorim să ne recrutăm viitorii funcționari. Vă mulțumesc și dacă există întrebări mai specifice legate de aspectele juridice, domnul Roc vă stă la dispoziție. Please go ahead. Vă rog. Doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi, eu m-aș limita după intervenția colegului Roberto Carni, care v-a descris uh, uh, interesul instituției care se înscrie în uh, statutul funcționarilor și agenților contractuali pentru instituțiile europene, este în interesul serviciilor să aibă un personal care să fie pe durată determinată. Eu, cum spuneam, o să mă limitez la câteva observații legate de solicitarea petiționatului. În primul rând, aplicarea directivei în ceea ce privește activitatea pe termen determinat. Trebuie să înțelegem că este o directivă care este un acord cadru, care a fost uh, transformată în directivă și apoi transpusă de către statele membre. Această directivă nu se adresează direct instituțiilor europene. Avem un mecanism în statut care prevede un anumit număr de aplicări directe ale directivei pentru personalul nostru. Dar vorbim doar de sănătatea și siguranța la locul de muncă. Deci deja aceasta este o limită. Aceasta fiind spusă, această limitare nu ne deranjează foarte mult, pentru că legiuitorul care este și aici și uh, la Consiliu a acoperit agenții noștri în maniera cea mai adecvată și le oferă ansamblul de protecții oferite de directivă. Deci, ceea ce vizează directiva este să limiteze multiplicarea contractelor precare și succesive și se impune în clauza 5 trei condiții se impun. Condiții care sunt limitate sau care vizează limitarea acestor contracte succesive cu o durată maximă de angajare și de aceea este uluitor să citim că ar trebui să eliminăm uh, limita de șase ani. Uh, colegul Roberto Carlini a vorbit despre această limită care a fost extinsă de la 3 ani la 6 ani, pentru că directiva tocmai asta impune o, un termen limită dacă directiva se aplică sau nu, oricum se vede că colegiuitorii, în înțelepciunea lor, au prevăzut același nivel de protecții care a fost dorit de cetățeni. Deci, acest punct este extrem de important să semnalăm asta. În al doilea rând, diferența între personalul nepermanent și personalul cu durată determinată. Comisia n-a contestat vreodată că această carte se aplică direct agenților contractuali, la fel ca și tratatul instituțiilor. Bineînțeles că ni se aplică, dar nimic nu interzice această diferență între un sistem de angajare permanentă și angajare temporară așa cum a spus și uh, Curtea de Justiție și așa cum a spus și colegul meu. Pentru că există motive obiective care justifică acest tip de angajament. Și tocmai de aceea există tot felul de justificări, de uh, motivații care au uh, fost luate în calcul și de Curtea de Justiție. Deci noi nu înțelegem de fapt sensul petiției, pentru că anumite puncte chiar merg împotriva directivei care acoperă toți cetățenii și pe de altă parte statutul îi acoperă foarte bine pe colegii noștri. Și acest statut nu a fost sancționat de Curtea de Justiție. Îmbunătățirea cea mai mare care s-a făcut în reforma din 2013 cu, uh, la cererea puternică a Parlamentului European a fost să avem o pasarelă de, de la agenții contractuali către sectorul de funcționar, de angajat permanent. Acest lucru nu era prevăzut uh, inițial pentru că era o dificultate inerentă în a face această trecere și tocmai de asta se explică că sunt atât de, mult, uh, de atât de puțini oameni care fac această trecere. Problema este legată de buget, pentru că uh, există un uh, buget, o anvelopă bugetară care acoperă un număr de contracte, un număr uh, predeterminat. Atunci când vrei să treci de la agent contractual la angajat, trebuie să creezi un post și asta se limitează de către autoritatea bugetară. Uh, care este și prezentă în această sală împreună cu Consiliul. Deci, Parlamentul a creat o posibilitate împreună cu Consiliul pentru a facilita acest acces. Să nu uităm că toți agenții contractuali, la fel ca cetățenii UE, pot să treacă prin concursurile obișnuite care sunt deschise pentru a deveni funcționar al instituțiilor. Mi-am permis să vă reamintesc aceste aspecte juridice și aici mă opresc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum o să dau cuvântul colegilor pentru a participa la această dezbatere. Domnul Valenza. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu prea înțeleg situația pentru că am încercat să stăm cu ochii pe legile uh, care acoperă piața muncii în diversele state membre și avem o situație la Comisia Europeană, acolo unde agenții contractuali și înțeleg că este o distinție între angajații permanenți și angajații contractuali, dar avem acești angajați contractuali care au o, un termen limită de șase luni, șase ani, mă scuzați, la post. Și nu contează dacă sunt buni sau sunt competenți sau incompetenți. Nu pot să lucreze mai mult de șase ani și nu înțeleg de ce, pentru că îi pregătim pe acești oameni, investim bani și timp în formarea lor și apoi după șase ani sunt concediați și trebuie să angajăm alți agenți contractuali și trebuie să o luăm de la capăt cu formarea. Care e rostul? Poate ar trebui să stăm cu ochii pe acest lucru și să lăsăm această petiție deschisă și să așteptăm uh, viitoarea revizuire a regulamentului privind angajații. Și cred chiar că ar trebui să avem o audiere în ceea ce privește drepturile muncii la comisia noastră, poate în noiembrie. Deci Haideți să punem acest lucru pe ordinea de zi a audierii. Pentru că eu nu, nu um, cred că explicațiile date de comisie sunt satisfăcătoare în vreun fel. This also never happens. Nici asta nu se întâmplă niciodată, să știți. Doamna Besera. Gracias, presidenta. Eu quiero darle Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu aș dori să-i mulțumesc domnului Ashbrook, în primul rând, pentru această petiție și pentru această prezentare foarte vie și deschisă a petiției sale. Cred că toate grupurile sunt de acord să păstreze această petiție deschisă. Din punctul meu de vedere, mai ales după ce am ascultat comisia, uh, Aici nu vorbim despre o pretenție să se extindă anumite termene limite stabilite în directive, ci vorbim despre consecvență. Din punctul meu de vedere, există o lipsă de consecvență între conceptele care au fost um, uh, specificate de comisie și uh, natura precară a contractelor. Deci mi se pare că e o contradicție între termenii folosiți. În primul rând vorbim despre contracte temporare, uh, Uh, agenți contractuali uh, care să înlocuiască posturile permanente. Și asta se întâmplă. Oamenii sunt recrutați pe o perioadă determinată de timp, astfel încât să nu poată fi angajați funcționari pentru că nu e posibil. Deci acești agenți contractuali fac o muncă de natură permanentă, dacă vreți, dar pe baza unui uh, contract cu durată determinată, în calitate de agent contractual. Și știm că prin legislație și prin diversele reforme această perioadă de timp a fost extinsă, dar în trecut era extrem de limitată. Știm că avea o natură extrem de temporară, dacă se poate spune așa, dar dacă ai un contract temporar de șase ani, care are durata maximă de șase ani, atunci cum poți să spui că este contract temporar? Dacă ai pe cineva pe post care face o muncă pe o perioadă de șase ani, cum poți spune că asta este un post temporar? Pentru că în restul lumii avea o înțelegere diferită. Și apoi spuneți că există această indicație pentru o limită de timp de un maxim de șase ani și că și asta este ca o favoare pentru agenții contractuale, astfel încât aceștia să nu piardă oportunități de locuri de muncă pe piața privată. Eu, sincer, cred că dacă cineva vrea să lucreze pentru instituții, vrea să-și dezvolte cariera profesională în instituții. Nu vor doar să petreacă câțiva ani aici ca să vadă ce se întâmplă aici și apoi să plece pe piața privată. Deci nu sunt deloc de acord cu acest punct de vedere. Apoi, ați mai venit cu o replică la întrebare. Ați spus că există trei condiții principale pentru a avea un echilibru geografic între statele membre mai mari și cele mai mici. Nu știu de ce ar trebui să se introducă acest criteriu pentru agenții contractuali, pentru că vorbim de oameni care vin de peste tot din Uniune, și nu, chiar nu înțeleg acest aspect al echilibrului geografic. Vrei să uh, păstrezi competițiile deschise pentru toată lumea pentru a angaja personal și în cazul ăsta de ce crește numărul celor care sunt recrutați ca agenți contractuali, pentru că dacă vă uitați la procentaje este destul de greu de explicat uh, în modul în care ați explicat dumneavoastră. Vorbim despre o petiție care vrea respectarea principiilor fundamentale, plată egală pentru muncă egală, condiții egale și așa mai departe, dar trebuie să fim consecvenți. Trebuie să avem grijă să nu amestecăm merele cu perele. De ce recrutăm din ce în ce mai mulți agenți contractuali? Pentru că atunci va trebui să ne revizuim propriile prevederi și să spunem lucrurilor pe nume. Mrs. Valina. Doamna Valina. Sí, bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias también al... Mulțumesc. În primul rând aș dori să îi mulțumesc petiționarului pentru prezentarea excelentă pe care a făcut-o. E surprinzător că suntem aici și vorbim despre asta. Uh, guvernul UE, Comisia, pentru că Comisia este practic guvernul UE, are până la 20% din angajați sub uh, acest statut de angajați temporari, angajați uh, pe termen determinat. Și cred că este uh, scandalos pentru o instituție care pretinde că respectă regulile și standardele nu dau un exemplu prea bun de urmat. Cred că regulile interne exclud exclud pe acești oameni care timp de șase ani au fost formați, au dobândit cunoștințe, responsabilitate și competențe și totuși ei nu pot să concureze de pe picior de egalitate cu alți lucrători. Pe lângă faptul că nu e logic din punct de vedere al pieții muncii, nu este logic nici din punct de vedere economic, pentru că vorbim despre costul formării acestor, acestor lucrători care este amortizat doar uh, de-a lungul timpului și vorbim aici despre fonduri publice. Vedem atât de multe reduceri peste tot și aici irosim banii publici. Comisia nu cred că respectă un principiu de bază și anume al nediscriminării. Deci ar trebui măcar să studieze aprofundat cazul și să vadă cum am putea schimba regulile și cum putem analiza condițiile în care lucrează angajații în aceste instituții și eu aș face exact aceeași propunere ca și colega care a vorbit înainte, și anume ca petiția să rămână deschisă și să o studiem la audierea pe care o vom avea legată de natura precară a locurilor de muncă. Pentru că aici ar trebui să începem să conducem, să fim practic un exemplu pentru ceilalți. Mulțumesc, doamna Ivi. Grazie, președinte. Sono molto con... Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucură foarte mult observațiile colegilor care au vorbit înainte. Chiar vreau să-i mulțumesc patentului pentru că a prezentat această petiție și vreau să-i spun că îl susțin, trebuie să spun de la bun început. Îl susțin foarte mult și susțin această petiție pentru că subliniază o problemă extrem de gravă care continuă chiar și la nivelul instituțiilor europene degli eh, agenti contrattuali eh, sono equivalenti in termini di este clar că acești agenți contractuali sunt echivalenți cu agenții temporari și cu uh, angajații din UE. Și foarte adesea fac o mare parte din munca care se desfășoară în instituții. Deci ei sunt stâlpul uh, activității care se desfășoară în întreaga instituție. principiul nediscriminării a fost încălcat, pentru că uh, acești lucrători sunt expuși discriminării sau uh, naturii precare a muncii lor și atunci ar trebui să ne ocupăm de asta. Trebuie să ne uităm și la modelul de bună administrare. pentru că altfel îți pierzi dorința de a munci bine și de a munci în uh, slujba cetățenilor europeni. Munca noastră la nivelul instituțiilor europene trebuie să se facă în folosul cetățeanului și nu putem face asta dacă acest sistem va fi perpetuat. Sunt perfect de acord cu ceea ce au spus uh, colegii mei. Cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă, ar fi o ocazie excelentă să o punem pe ordinea de zi, așa cum au spus și alții, pe ordinea de zi a audierii pe care o vom organiza în noiembrie. Tocmai pentru că acest subiect trebuie să fie rezolvat cât mai curând cu putință și nu ar trebui să mai pierdem timpul. Încă o dată îi mulțumesc petentului și colegilor pentru că au păstrat deschisă această petiție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Curtin Darling. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze petentului pentru că nu am uh, reușit să particip la prezentare pentru că am fost blocat într-un accident, dar uh, colegii văd că au exact aceeași poziție ca și a mea. Vreau să spun că săptămâna trecută la Strasbourg Parlamentul European a adoptat o rezoluție în ceea ce privește natura precară a locurilor de muncă și condițiile precare și trebuie să solicităm Comisiei Europene uh, să treacă de la vorbe la fapte. Și trebuie să facem și noi asta la Parlamentul European. Sprijin pe deplin ideea de a păstra deschisă această petiție și ideea domnului Valesa de a o pune pe ordinea de zi a audierii pe care o vom avea în noiembrie, legată de natura precară a locurilor de muncă. Cred că este foarte clar că ar trebui să ne dorim uh, mai multă stabilitate la locul de muncă și uh, stabilitate în uh, contracte, pentru că toate studiile arată că acestea duc la beneficii pentru societate Uh, sănătatea psihosocială a lucrătorilor, uh, spre exemplu, și deci ar trebui să uh, considerăm că acest lucru este o investiție pe termen lung. Plus că antrenăm și formăm oameni pe care îi pierdem după aceea, dar există și o dimensiune de sănătate atunci când combatem natura precară a locurilor de muncă. Și o ultimă observație, trebuie să nu uităm că această comisie PETI a condus această luptă de mulți ani. A existat o petiție și în 2009 care, a, care permitea agenților contractuali să aibă acces la competițiile interne și luptăm pentru acești lucrători de foarte multă vreme și nu cred că ar trebui să renunțăm la luptă acum ci din potrivă ar trebui să încercăm să vedem cum putem îmbunătăți situația uh, lucrătorilor temporari la următoarea revizuire a regulamentului. Dar dacă adoptăm rezoluții legate de natura precară a locurilor de muncă, trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Danoca. Mulțumesc. Nu vreau să repet uh, argumentele folosite de colegii mei, dar le împărtășesc pe deplin și susțin această petiție. Știm cu toții că avem aceste probleme legate de Carta Drepturilor Fundamentale din cauza articolului 51 care oferă restricții doar pentru competențele UE, dar aici tocmai avem un caz care ține de competențele UE, deci putem să facem trimitere la cartă și la interzicerea discriminării și așa mai departe. Propunerea mea ar fi să luăm o decizie, pentru că eu sunt reprezentanta Comisiei PETI la Comisia EMPLă și la uh, rețeaua pentru petiții. Propunerea mea este să trimitem această petiție către Comisia EMPLă. Sunt pregătită să o prezint acolo și pentru audierea din noiembrie nu știu, va fi o audiere comună cu o altă comisie sau nu? Dacă ar fi o, reuni- o audiere comună, ar fi foarte bine să o avem cu Comisia Emplă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și cu asta se încheie lista de colegi care dor, au dorit să intervină pe această temă și îi dau din nou cuvântul domnului Ashbrook pentru încă două minute. Well, there isn't time, of course, to... Îmi dau seama că nu avem uh, timp să combatem toate argumentele aduse de către comisie, dar uh, dacă cineva uh, ar va putea să organizeze o astfel de, de dezbatere, aș putea să iau punct cu punct argumentele Comisiei și să le desfințez. Din păcate nu avem timp pentru asta, nu pot decât să spun că Comisiei îi e frică de o astfel de uh, dezbatere. Acum, în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale Haideți să încercăm să vedem cum putem împăca demnitatea umană cu astfel de prevederi. Nu înțelegeți că cei care au locuri de muncă precare nu sunt uh, cetățeni cu drepturi de plină. Alunecăm pe o pantă foarte alunecoasă uh, către perioada sclavagistă, doar că acum sunt alte metode. Nu mai uh, legăm lucrătorii în lanțuri, ci îi uh, amenințăm că îi aruncăm peste bord dacă nu uh, se cumințesc. Oricum, după șase ani, uh, uh, acești uh, sclavi la galere vor fi aruncați la rechini nu contează din ce motive eh, economice, pragmatice, dar din motive etice, eh, din motive de ehm, bunătate, amabilitate. Aceste lucruri nu se iau în calcul. Probabil că aceste dispoziții ar putea să fie preluate în uh, noul uh, regulament, așa cum s-a făcut uh, până, până acum, s-a mai făcut. Oricum, această dezbatere m-a mulțumit foarte mult. Bun, haideți să încercăm să rezumăm și să încheiem. Cred că ar trebui să ne adresăm Comisiei Juridice pentru um, un uh, aviz. Uh, eu m-am uh, adresat personal acestei comisii de curând și uh, cred că asta ar trebui să facem. Uh, în plus, uh, Cred că, că avizul acestei comisii ar trebui uh, discutat la următoarea întâlnire pe 22 uh, septembrie. Sigur că putem trimite și Comisiei Envi pentru informare, nu, mă scuzați, Comisiei pentru locuri de muncă, M pentru informare. Și apoi trecem la petiția 1519 în legătură cu, constru- cu un proiect de construcție a unei linii uh, de înaltă tensiune uh, la Puerto Ventura. Irina Mareșal Carmona este petiționar și uh, îi voi da cuvântul imediat uh, de îndată ce ceilalți uh, părăsesc sala. Mulțumesc! now I think we can, we can continue. Cred că putem continua acum cu subiectul următor. Linia de înaltă tensiune din uh, Fuerteventura. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că uh, că ați acceptat să ascultați uh, petiția noastră. Uh, vă cerem sprijinul pentru a apăra persoanele și uh, regiunea Fărtaventura, pentru că suntem victimele unei uh, întreprinderi care se ocupă cu uh, transportul energiei electrice Eh, este vorba de un eh, monopol al acestei eh, rețele cu sprijinul guvernului care încalcă reglementările și legislația europeană vă vom demonstra că anumite lucrări uh, efectuate la uh, uh, Aventura afectează o zonă din regiune care face parte din siturile Natura 2000 iar această situație a dat naștere unei serii de abuzuri E vorba de extinderea uh, unei rețele electrice în insulele Canare. Și uh, această extindere a rețelei vine în uh, contradicție cu uh, o directivă privind uh, conservarea florei și faunei din regiune vorba de o zonă de protecție specială pentru păsări. Aici rețeaua este uh, alcătuită dintr-o serie de cabluri uh, suspendate, supradimensionate, de fapt, pentru nevoile reale ale insulei exploatarea și construcția pe un teritoriu atât de fragil din punct de vedere ecologic uh, amenință economia, mediul și viața locuitorilor. Aici e vorba de uh, regiuni în care dacă proiectul este dus la îndeplinire așa cum este uh, proiectat, uh, se poate ajunge la uh, pagube iremediabile. Proiectul în sine a fost împărțit artificial în 15 mici proiecte și această fracționare artificială a permis în mod ilegal ca lucrurile să poată fi aprobate din punct de vedere administrativ, pentru că altfel proiectul nu ar fi putut fi aprobat. Mm, să, se ignoră astfel adevăratul impact al proiectului general și se evită luarea măsurilor de protecție de mediu necesare. Legislația uh, europeană prevede astfel de măsuri de conservare și măsuri uh, de mediu care ar fi complicat foarte mult viața uh, constructorului. Uh, am lansat mai multe acțiuni în uh, justiție care sunt în uh, diverse etape, însă proiectul a ajuns la aproape de faza de, de faza finală fără să se țină cont de um, părerea locuitorilor și a um, organizațiilor de mediu din zonă. Ideea este că uh, va exista, uh, după finalizarea acestui proiect, un monopol asupra transportului de energie electrică între insula noastră și continent, iar uh, proiectul va duce la un nou caz de abuz de poziție dominantă în Spania pentru că nu se ține cont de niciun fel de alte posibilități de alternative relevante pentru acest uh, tip de instalație. Noi cerem să se evalueze acest uh, proiect uh, de transport de energie și să cerem să se ia măsuri ca astfel de situații să nu se poată repeta. Ar trebui ca, mm, sigur, nevoile uh, cetățenilor în ceea ce privește alimentarea cu energie trebuie satisfăcute, dar trebuie să se țină cont și de uh, natura specifică, natura deosebit de delicată din această uh, regiune, de echilibrul ecologic delicat. am uh, primit uh, de-abia duminică răspunsul uh, la secretariatul comisiei noastre, dar am să dau acum cuvântul reprezentanților comisiei pentru a răspunde. Mulțumesc! Directiva de mediu prevede că orice proiect care aduce atingere unor uh, situri de conservare, precum Natura 2000, să fie supus uh, unui proces de evaluare uh, care să țină cont de nevoile de conservare de mediu. orice proiect trebuie aprobat numai după ce ne asigurăm că nu aduce atingere unor ecosisteme delicate. Acest tip de proiect ar putea fi aprobat numai în cazul în care se demonstrează că nu există nicio altă posibilitate de a asigura uh, energia necesară pentru uh, locuitorii zonei. Autorizațiile necesare au fost emise pentru cele trei uh, proiecte despre care este vorba după uh, Um, consultări uh, și inclusiv cu uh, deci consultări publice inclusiv cu uh, organizațiile de mediu din zonă. Acest proiect a fost uh, uh, <coughs> contestat de către autoritățile din uh, Fuerteventura în februarie 2017. Uh, instanța a, decla- a um, decis suspendarea lucrărilor uh, tocmai pentru motive de mediu. Comisia reamintește că statele membre au responsabilitatea pentru aplicarea legislației europene în mod corect și da, uh, și în scopul de a uh, asigura această aplicare conformă, există mecanisme uh, dedicate. Acțiunea împotriva autorizării acestui uh, proiect este în uh, curs de judecată în instanțele spaniole. Iar Comisia urmărește cu interes acest, evoluția în justiția acestui caz. Bun, acum membrii noștri au cuvântul, doamna Valina. Bună ziua, mulțumesc. Înainte de toate aș vrea să mulțumesc uh, uh, petiționarilor, uh, organizațiilor implicate în combaterea acestui proiect. Și noi ne opunem acestui acestui proiect care este, după părerea noastră, mm, foarte dăunător mm, mediului din uh, insulă. Uh, e clar că proiectele în cauză încalcă mai multe acte normative pentru protecția mediului uh, de la nivel european. Eu aș vrea să amintesc uh, Comisiei Europene, pentru că se întâmplă mereu așa, că și în uh, alte cazuri a reușit să suspende autorizații deja acordate în cazul în care au apărut informații uh, ulterior cu privire la natura dăunătoare a acestor proiecte. guverna, eh, Guvernul Insulelor Canare a autorizat o procedură specială care eh, pentru că instanța supremă în insulele Canare a considerat că acest eh, proiect aduce atingere mediului. sunt, uh, am, am discutat despre foarte multe petiții asemănătoare, iar acum uh, guvernul insulor Canare, în legătură cu acest uh, caz, a solicitat consultări pe tema posibilității de a modifica anumite prevederi, tocmai pentru a face posibil aceste proiecte de transport de energie. Vi se pare că uh, glumesc? Nu, nu glumesc. E vorba de proiecte Uh, care aduc atingere în mod irreversibil uh, florei faunei uh, mediului din insulă. Aceste linii de înaltă tensiune au fost împărțite în trei tronsoane tocmai pentru a eluda răspunderile de mediu și uh, Aceste proiecte trebuie evaluate împreună și nu separat. Aș vrea să amintesc comisiei și membrilor uh, comisiei noastre că acest proiect este unul de amploare cu consecințe uh, enorme. Curtea de Justiție a Uniunii Europene în septembrie 2004 uh, a condamnat Spania tocmai pentru astfel de proiecte uh, Ehm, și nu vreau să se repete această istorie. Proiectul nu este absolut necesar pentru insulă, este supradimensionat și există și alte posibilități de a efectua acest transport de energie către locuitorii din insulă. Aici e vorba de o întreprindere privată cu interese foarte importante, vorba de foarte mulți uh, bani, dar nu putem permite acest lucru atunci când e vorba de distrugerea unui mediu atât de fragil precum cel din insulele Canare. Încercăm să evităm pauze, um, pagube de mediu irecuperabile, după cum vă spuneam. Deci trebuie să evităm uh, efectele negative pe care le uh, poate avea acest uh, proiect asupra sitului Natura 2000 și pentru asta propun să examinăm această petiție și să discutăm și cu uh, Comisia Parlamentară pentru Mediu uh, în acest uh, sens. Mulțumesc. Acum, uh, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Toți mediambientale nu este prima dată când uh, o asemenea probleme de mediu sensibile sunt puse în această comisie Există și probleme asemănătoare puse de petiționari din uh, insulele Canare. Este o comunitate autonomă care, bineînțeles, și are propriul parlament, propriul guvern și așa mai departe, propria Curte Supremă de Justiție. De aceea suntem gătați de prezența acestor petiționari din insulele Canare, în special uh, dat fiind faptul că vin din Ventura am auzit uh, despre ce este vorba, am ascultat petiția, am ascultat argumentele și în numele grupului socialiștilor și democraților nu doar că susțin această petiție, ci uh, doresc uh, solicit în mod expres ca această petiție să fie menținută la Comisia Petii ar trebui să uh, menținem această petiție deschisă până la următoarea întrunire a Comisiei Envi. Sunt probleme deosebit de importante, după cum s-a și explicat. Este o companie foarte puternică, un monopol electric în Spania care uh, construiește această centrală în altă tensiune și Forteventura este o insulă ca toate, care ca toate insulele Canare este înconjurată de uh, aceste zone speciale de protecție pentru păsări și zone speciale de conservare, ceea ce ar putea să ducă la un impact negativ foarte semnificativ asupra mediului și la un impact negativ asupra speciilor vulnerabile de păsări, uh, odată cu această linie de înaltă tensiune. Uh, ar exista de asemenea un impact negativ asupra uh, rețelei Natura 2000 și uh, a spune că ar trebui făcut o evaluare de impact uh, exhaustivă și abia după aceea am putea să acceptăm uh, considerarea unei asemenea linii. Însă sunt niște măsuri care nu au fost luate de compania Red Electrica. Nu au fost măsuri incluse în acest proiect pentru a se asigura că speciile vor fi protejate sau, în general, pentru protecția peisajului, a mediului, în încercarea de a evita ă, impactul negativ asupra speciilor protejate. Și nu au fost luate în calcul nici alte posibilități uh, Ehm, și aici avem o dilemă, pentru că îi spun că există o dilemă în ceea ce privește căutarea de alte posibilități. Nu cred că este cazul. Aceste linii pot fi îngropate foarte bine dar ehm, proiectul se concentrează doar pe aspectul economic și nu și pe cel de mediu ecologic. Așadar, după ce am analizat și celelalte variante, în baza directivei 92 pe 2011, vedem că responsabilitatea în ceea ce privește protecția mediului este clar evidențiată. Deci, în principiu, Ehm, autoritățile locale din Fuerteventura au luat o decizie au cerut ca aceste lucrări să fie oprite deocamdată și suntem de acord cu această opinie și grupul nostru eh, susține deci poziția care a fost exprimată mai devreme în petiție și facem apel uh, la îngroparea acestor linii de înaltă tensiune. Și astfel acum, în fața acestei comisii, cred că este foarte important să subliniem importanța directivelor relevante privind protecția habitatelor, a solului, a faunei, precum și a păsărilor. Și subliniez potențiala fragilitate a acestor specii de păsări care ar fi afectate de un asemenea proiect. Deci sunt de acord cu această petiție și cred că trebuie menținută deschisă și trebuie să o analizăm mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție foarte lungă și dau cuvântul domnului Terry Cabras. I'll be short. Thank you. Eu voi fi concis. Mulțumesc, doamnă președinte. De fiecare dată când asemenea cazuri ne sunt prezentate și sunt numeroase la această comisie, ei bine, trebuie să ținem cont și solicit să se țină cont de anumite criterii importante. Nu putem uh, să uh, îi tratăm pe toți la fel, trebuie să ținem cont de diferență, altfel nu putem depune muncă de calitate. Deci, în cazul care ne interesează, există două elemente importante pe de o parte aspectul de insularitate și pe de altă parte aspectul legat de monopol. Așadar, aici sunt asociate problema monopolului cu caracteristica insularității care reprezintă o slăbiciune din punct de vedere geografic și aceasta ne duce la această problemă, o problemă gravă, importantă, care, așa cum a spus colega mea, ar trebui să facă obiectul unei precauții extraordinare. Este un proiect absolut inadecvat ce mă agasează pe mine din partea Comisiei, și eu spun amical, spune că acest lucru ține de competența statelor membre, dar dacă mediul, eu vorbesc în numele grupului verzilor, dacă mediul nu este o problemă europeană, nu știu ce mai e problemă europeană și cred că trebuie să intervenim asupra aspectelor de mediu. Mm, uh, vine să spun două lucruri așa în încheiere. Pe de-o parte să se mențină această petiție deschisă, bineînțeles, pentru că există alte variante, așa cum a spus colegul meu Juan Fernando, pentru că există hotărâri în justiție care sunt pendinte și care, că există și hotărâri deja luate la nivelul Parlamentului, sunt lucruri importante și pentru că, ca de fiecare dată în asemenea situații de monopol, uh, a existat această decizie de fragmentare, de fracționare a proiectului și astfel se ajunge la evitarea anumitor elemente în condițiile în care acestea nu ar fi fost acceptate în altă situație. Deci cred că trebuie să ținem cont de principiul de precauție și de principiul priorității. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Rosa! Da, mulțumesc! Sunt de acord cu tot uh, ce au spus uh, colegii mei. Când am făcut un uh, proiect în Extremadura, l-am împărțit în, patru, în 3 proiecte și 14 subproiecte Cred că este important să fie respectată directiva păsări, directiva habitat de asemenea. Și deci, primul lucru care trebuie făcut este respectarea legislației. Văd că Comisia ne-a spus că nu a putut să se pronunțe pentru că anumite părți ale proiectului nu sunt foarte clare. Deci trebuie, bineînțeles, să lăsăm această petiție deschisă pentru a ne asigura că legislația europeană este respectată și am auzit ce a spus Anhel și uh, faptul că trebuie suspendată realizarea acestui proiect pentru că dacă uh, decizia se, lua, se ia după instalare nu are niciun sens. Deci suspendarea proiectului, uh, menținerea deschisă a petiției, uh, să așteptăm că să uh, fie respectată legislația cu adevărat și să vedem care este strategia pe care o putem adopta pentru a putea acționa înainte de uh, instalarea proiectului, pentru a putea acționa deci preventiv și a vedea dacă acesta este în conformitate cu legea. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, cu aceasta am uh, închis lista de vorbitori și revin la petiționar pentru încă două minute. Două minute pentru a rezuma impresiile și dorințele pe care le aveți. Mulțumesc mult, vă mulțumesc tuturor. Doream pur și simplu să vă spun că, așa cum am mai spus, proiectul în această fază este divizat și toate aceste proiecte uh, se află în faze diferite de realizare nu avem trei fire conductoare, ci șase. Păi și acest lucru continuă pentru că uh, autoritățile administrative au fost solicitate în ianuarie acest an și proiectul continuă. Nu știm uh, unde se află. Este un lucru care ne îngrijorează foarte tare și faptul că a fost uh, împărțit în mai multe segmente. Când vrei să sesizezi tribunal, trebuie să o faci pentru fiecare proiect și deocamdată știm în jur de 20 de proiecte, deci în calitate de asociație este foarte complicat pentru noi să sesizăm instanțele în mod eficient. Este vorba despre costuri foarte ridicate și nici nu avem foarte multe informații, nu avem prea mult timp. Există termene care sunt foarte scurte în cadrul acestor proceduri și este complicat pentru noi să urmărim acest lucru caz cu caz, proiect tehnic cu proiect tehnic și să sesizăm tribunale pentru fiecare dintre aceste proiecte. Este un lucru mult prea dificil pentru comunitatea noastră. În tot cazul, uh, vreau să vă mulțumesc și să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și Parlamentului. Mulțumesc mult! Uh, și noi vă mulțumim foarte mult și pentru că v-ați dedicat timpul și implicarea pentru acest, pe acest subiect foarte important pentru noi toți. Bun, acum să încercăm să încheiem. Sigur că vom menține petiția deschisă, nici nu se pune problema să facem altfel și, de asemenea, după cum a spus deja Comisia, cred că cazul la care se face referire este acțiunea uh, care este încă pendită în fața uh, instanțelor din Spania și de aceea Comisia nu poate interveni, nu poate acționa în această privință. De aceea noi trebuie să fim vigilenți în continuare, de aceea propun să uh, le trimitem autorităților regionale o scrisoare în care să subliniem importanța acestui subiect și faptul că uh, suntem cu ochii pe ei și de aceea menținem petiția deschisă și vom reveni la acest lucru ceva mai târziu când vom spune foarte clar că pentru noi este un lucru pe care îl vom urmări, îl vom observa și sper ca acest lucru să-i determine să ia o decizie corectă și vom trimite această scrisoare cu titlu informativ și uh, Comisiei Envi. Mulțumesc, așa facem? Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată vă mulțumesc că ați venit aici. Punctul 15 a fost amânat până în octombrie. Punctul 16 care trebuie discutat acum este vorba despre petiția 1432 privind proiectul Pasante di Bologna și uh, petiționarul este alături de noi. Uh, vă urez bun venit la Comisia Peti de la Parlamentul European și la Bruxelles, domnul Luca Tassinari. Pre- dumneavoastră prezentați petiția și aveți cuvântul pentru 5 minute. Grazie. Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului. În primul rând, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta petiția împotriva acestui proiect uh, pasante de Bolonia. Este vorba despre un, uh, o autostradă 30 de km și 15 km lățime care trece prin uh, zone foarte populate și este la o distanță de mai puțin de 10 metri de anumite case Uh, lărgirea acestei uh, autostrăzi cu 14 metri ar uh, diminua această distanță și ar crește riscurile. Păi, este vorba despre 180.000 de vehicule pe zi care trec pe această autostradă. Milioane, 65 de milioane de automobile pe an la 10 metri de casă nu este rezonabil. Bolonia este în mijlocul regiunii Po, una dintre cele mai poluate din Europa. În 2017 măsurătorile au stabilit că uh, Uh, au fost uh, depășite de 24 de ani uh, pragurile admise, de 15 ori emisiile de dioxid de carbon, aceste substanțe nocive care vin în mod special din traficul auto și au un impact negativ asupra sănătății oamenilor. Deci construirea acestui pasant înseamnă mai mult trafic, mai multă poluare și mai multe pagube provocate de sănătății. Acest lucru nu este rațional internațional și încalcă principiile mobilitățile durabile pe care le susține Uniunea Europeană. În petiție și în atașamente găsiți motivele pentru care uh, construcția acestei pasante de Bolonia nu este, uh, este superfluă, nu rezolvă problema aglomerărilor, uh, um, răutățește situația mediului și uh, pe deasupra este anacronică pentru că există o tendință de la San Francisco, Hamburg, Lyon și Madrid uh, de a uh, elimina uh, autostrăzile din oraș. Este inacceptabil ca în Bolonia să se provoace asemenea riscuri pentru mediu și mai ales că Bolonia în 2019 vrea să fie capitala verde Europei. E inadmisibil să meargă în direcția opusă prin construcția unei autostrăzi care să meargă aproape de casele a mii de cetățeni cetățeni. Proiectul uh, a fost discutat uh, și public, le-a fost prezentat cetățenilor, nu are nicio legătură cu normele europene, în legătură cu participarea și încalcă și uh, Convenția de la AH. A fost pur și simplu o propagandă, o informare propagandistică pentru o decizie a guvernului și a corporațiilor locale, o decizie care a fost dezaluată. Trebuie să ne gândim că a fost exclusă și opțiunea zero și anume posibilitatea de a nu realiza această această construcție, participarea redusă a accentuat conflictele politice și sociale, există o plângere în fața autorității de combatere a corupției, s-a ajuns la mai multe conflicte și nu este un lucru rațional. Pasante, după cum am spus mai devreme, trece prin zone foarte populate și aici uh, trăiesc în jur de 90.000 din cei 390.000 de cetățeni ai orașului Bolonia. Construcția deci ar însemna că acestor cetățeni uh, li se vor periclita condițiile de sănătate și de mediu, nu doar că nu este rațional, încalcă și principiul uh, împărțirii egale a riscurilor de mediu. Există o procedură de infringement împotriva Italiei de ani de zile pentru că nu au existat suficiente metode, măsuri împotriva polorii aerului. O politică care se sprijină în principal pe mașini și care ignor apelurile constante ale Europei de a se implica pentru mobilitatea durabilă. În Emilia românia uh, avem un plan plan uh, regional cu 12 miliarde investiții, 7,5 dintre aceste 12 uh, miliarde sunt pentru noi străzi și uh, autostrăzi. Deci uh, pasantea din Bolonia pur și simplu i-a râs instituțiile europene câteva solicitări față de guvernul italian, încă o dată rugămintea de a renunța la acest proiect păgubos și în sfârșit de a pune în practică o politică de trafic unde să fie, în care să fie vorba despre protecția sănătății și a mediului în armonie cu politicile europene. Rog Comisia să accepte această petiție ca pe un prim pas, astfel încât și în Italia Uh, uh, într-un punct important ca Bolonia să se facă o politică a mobilității durabile care să se implice pentru sănătate și pentru mediul curat. De asemenea, doresc să rog Comisia să uh, lanseze câteva inițiative împotriva statului italian pentru a se renunța la proiectul pasant de Bolonia. În plus, Comisia trebuie să verifice dacă în comportamentul statului italian nu există încălcări împotriva dreptului dreptului comunitar astfel încât să poată fi lansată o procedură de infringement. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și comisia are cuvântul acum și trebuie să vă spun că este o petiție foarte recentă. De aceea uh, am uh, declarat că este, uh, poate fi admisă abia pe 12 aprilie și apoi am trimis-o Comisiei Europene. Încă nu avem un răspuns scris pentru că este o petiție foarte recentă, dar ne-am ocupat de ea în cadrul unei proceduri de urgență la solicitarea unuia dintre grupurile politice. De aceea dorim să nu aveți impresia că nu deținem informațiile necesare. De aceea ne ocupăm de acest lucru foarte devreme în proiect. Dar acum aveți cuvântul, Comisia. Mulțumesc comunicarea noastră are două părți, una legată de mediu și una legată de uh, concesii și contractele publice. Încep cu partea legată de mediu. Uh, statele membre sunt primele responsabile pentru punerea în aplicare a legislației europene, de aceea pentru autoritățile naționale au sarcina să se asigure că impactul potențial al unor proiecte privind toate componentele mediului, cum ar fi solul, aerul, poluția fonică, riscul de accidente și posibil, eh, posibile riscuri la adresa sănătății umane, împreună cu eh, proiectele existente, sunt luate în calcul în eh, procedură înainte de a aproba Uh, autorizația. Posibile variante alternative, inclusiv varianta 0, trebuie luate de asemenea în calcul. Această concluzie se aplică și monitorizărilor pe care le-am făcut în timpul uh, fazei participării publice. Din informațiile disponibile, se pare că procedura pentru proiectul în discuție este în desfășurare în momentul de față este în faza evaluării tehnice. Consultarea publică a avut deja loc începând cu 10 ianuarie până pe 13 martie 2017. Petiționarul a trimis observații în martie și aprilie 2017. În plus, planurile care intră în domeniul de aplicare al uh, directivei privind uh, planul teritorial local sau planul de transport care determină folosirea de uh, zone mici la nivel local și modificări minore aduse acestor planuri necesită o evaluare de mediu doar acolo unde statele membre stabilesc că uh, ar putea să existe efecte uh, asupra mediului semnificative. Când se realizează o asemenea monitorizare, statele membre trebuie să ia în calcul, printre altele, riscul adresat sănătății umane. Din informațiile pe care le avem, Comisia nu a găsit nicio dovadă că, pe de-o parte, o asemenea monitorizare nu a avut loc sau că autoritățile nu au intenția să uh, o realizeze și, pe de altă parte, că criteriul privind sănătatea umană nu a fost luat în calcul. Ehm, directiva, de asemenea, susține că planurile trebuie puse la dispoziția publicului pentru a se face posibile observații înainte de adoptare. Statele membre trebuie să identifice publicul, dar ehm, în ceea ce privește participarea publică, aceasta este organizată de statele membre. În plus, doar concluziile Uh, privind evaluarea strategică uh, de mediu sunt puse la dispoziția publicului. În ceea ce privește uh, evaluarea fonică, direct, directiva 49 din 2002 nu vorbește nimic despre zgomotele produse pe autostradă. În ceea ce privește poluarea aerului, din informații disponibile se pare că există un respect al valorilor din orașul Volonia care au arătat o tendință pozitivă în ultimii ultimii ani. În plus, directiva 50 din 2008 nu prevede valori limită pentru nivelul de ozon. În cele din urmă, Comisia nu a reușit să identifice elemente ale unei încălcări a Cardei Europene a Drepturilor Fundamentale și Comisia nu are competența de a pune în aplicare Declarația Națiunilor Unite privind drepturile omului. În ceea ce privește achizițiile publice, ă, petiționarul spune că în concordanță cu un acord politic care a avut loc pe 15 aprilie 2016 între guvernul italian și autoritățile locale, compania care uh, deține uh, concesiunea pentru a uh, prelungi autostrada A14 și care are mai multe construcții în Italia poate să facă acest lucru fără a lansa un proces de licitație publică pentru selectarea constructorilor. Petițional spune de asemenea că acest lucru ar încălca atât regulile europene cât și pe cele italiene privind concesiile publice, dat în faptul că respectiva companie nu a fost selectată ca concesionară pentru o autostradă printr-o procedură publică, deci uh, existând concurență, ar trebui lansat o procedură de licitație publică pentru a oferi și altor uh, companii care nu fac parte din acest grup posibilitatea de a participa la construcție compensând astfel lipsa de concurență prin asigurarea unei concurențe în aval. Comisia a văzut că aceste concesionări intră sub directiva 2014-23 și deci Directiva 2014-24 și bară 25 în ceea ce privește achizițiile publice nu sunt relevante pentru petiția actuală. Comisia a văzut de asemenea că directiva privind concesionările nu uh, conține niciun fel de prevedere prin care un concesionar care nu a fost ales printr-o procedură de achiziție publică uh, este obligat să asigure concurență în, uh, amont, în aval. Dar, pe de altă parte, acest lucru este prevăzut în articolul 177 al codului privind contractele publice în dreptul italian. Și deci, dacă în urma acordului din 15 apri, aprilie 2016 s-a prevăzut vreo prevedere care să încalce acest articol 147, această încălcare ar putea fi remediată de către autoritățile competente din Italia. În lumina acestor elemente și ținând cont de asemenea și de faptul că majoritatea subiectelor ridicate de petenți intră în competența autorităților naționale și având în vedere că procedurile judiciare sunt deja în fața instanțelor naționale, Comisia nu vrea să mai ia niciun fel de măsuri în acest caz. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Evi. Mulțumesc foarte mult, doamna Evi. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto ringrazio... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să, să le mulțumesc petenților pentru că au prezentat această petiție. Aici ne confruntăm cu un, pro, cu un uh, proiect accelerat care, in, care intră în contextul mai larg al uh, proiectelor accelerate în timp. În primul rând, uh, reprezintă o, uh, un consum de teren uriaș, are un impact uriaș asupra mediului și asupra sănătății populației uh, din Bolonia, așa cum a spus și petentul. Există mai multe proceduri de infringement împotriva Italiei în acest domeniu, inclusiv calitatea, pentru calitatea aerului. Se știe că este o situație în care Italia încalcă în mod constant limitele de poluare. Dar ceea ce mă deranjează pe mine este că multe dintre solicitările făcute de cetățeni în timp nu au fost luate în calcul absolut deloc. Spre exemplu, a existat o solicitare uh, referitoare la datele de sănătate și datele epidemiologice din zona unde se planifică această extindere a autostrăzii. Toate aceste solicitări au fost ignorate complet și uh, s-a ignorat de asemenea și orice fel de alternativă a proiectului care ar fi trebuit să fie luată în calcul în timpul evaluării de impact. Acest lucru nu s-a întâmplat. Deci este un proiect care a fost susținut uh, de autoritățile locale fără a acorda niciun fel de spațiu de manevră sau de participare din partea cetățenilor. Asta este o încălcare a regulilor și a convențiilor europene și internaționale. Cinci săptămâni, doar o perioadă de cinci săptămâni în care cetățenii au putut să facă observații. Asta mi se pare o perioadă ridicol de scurtă pentru a reuși să ai o participare adecvată din partea publicului. Aș dori să vă reamintesc că acest proiect a fost vândut ca un fel de îmbunătățire a situației actuale. Am fost asigurați că poluarea aerului nu va crește, tocmai pentru că mașinile vor putea circula cu o viteză constantă, plus că um, se va trece de la modelele mai vechi la modelele mai noi și mai economice, dar vreau să spun Comisiei și autorităților locale că noi tocmai ieșim dintr-un scandal din Dieselgate, care a arătat foarte clar că mașinile diesel nu respectă limitele de poluare și să înlocuiești parcul actual de mașini ar dura mai bine de 10 ani, ceea ce înseamnă că acești oameni vor trăi într-o cameră de gazare, practic. Bineînțeles, asta nici măcar nu intră în politicile de transport public, care ar trebui să se uite la mm, surse regenerabile sau la moduri de a îmbunătăți transportul feroviar. Evident, oamenii care promovează acest proiect au interese în zonă și aș vrea ca această petiție să rămână deschisă, pentru că proiectul este atât de opac încât merită atenția noastră de plină. Și având în vedere istoria proiectelor uh, depuse care au dus la proceduri de infringement împotriva Italiei și solicitările și faptul că solicitările cetățenilor nu au fost niciodată respectate, cred că este necesar ca Comisia PETI să dea atenție și să păstreze presiunea, pentru că încălcările față de reguli vor avea un impact serios asupra nivelurilor de poluare și asupra sănătății cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, domnul Afronte. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Eu le-am sugerat cetățenilor să-și prezinte petiția Comisiei PETI și mă bucur că mi-au ascultat sfatul. Che a creat una specie de cortina Am fost un pic deconcertat să aud uh, comentariile Comisiei, pentru că este așa ca un ecran de fum. pe care l-au creat pentru a contracara o petiție foarte bine gândită și prezentată. Aș spune că atunci când se depășesc limitele de particule în suspensie, nu putem ignora această situație. Poate nu e nevoie să creștem, o, să extindem o secțiune de drum care ar duce la asemenea rezultat, ci ar trebui să discutăm și la Comisia ENVI, pentru că întotdeauna discutăm despre durabilitate, despre mijloace alternative de transport care să fie și durabile. Uh, unul din subiectele pe care le discutăm constant, practic, aici. Și prima oară când în sfârșit găsim un petiționar care uh, tocmai asta vrea, spunem, nu, ne pare rău, noi nu ne putem ocupa de asta. Ceea ce voiam eu să subliniez a fost uh, subliniat și de colega mea, și anume implicarea publicului. Nu e o formalitate. Fatto, fatto, fatto deși așa pare de multe ori. Nu este ca și cum semnezi ceva ce s-a făcut deja. Ar trebui să consulți eh, publicul și acest lucru este important. Essere un, eh, un, eh, uno strumento, come è stato detto bine dai... Nu poate să fie doar un instrument propagandistic, așa cum a spus și patentul. Trebuie să fie un exercițiu de ascultare. Este stato organizzato questo incontro pubblico Perioada de consultări a fost foarte scurtă, s-au organizat aceste reuniuni publice, dar tocmai aici e problema, că nu trebuie să informăm cetățenii, ci trebuie să îi implicăm și să ascultăm și ce au ei de spus. Și asta, împreună cu alte lucruri care au fost spuse, sunt, după părerea noastră, împotriva directivelor europene. Comisia spune că este la latitudinea statelor membre și că ele trebuie să organizeze consultările, dar directivele europene sunt cele care spun că cetățenii trebuie să fie implicați activ și nu așa s-a întâmplat aici. Există o mulțime de elemente în această petiție legate de protecția mediului, de sănătatea publică, uh, de mobilitatea durabilă, deci atât de multe motive pentru a păstra petiția deschisă și pentru a solicita uh, Comisiei Europene să facă ceva mai specific și mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Schlein! Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș dori să le mulțumesc petenților. A fost o petiție extrem de detaliată Uh, și care, pe un subiect care s-a discutat în Polonia de multă vreme. Prea des se spune că nu există alternative. Opțiunea zero nici măcar nu a fost luată în calcul. Deci sunt uh, convinsă că întotdeauna există alternative. Poate voința politică lipsește. Voința politică de a lua în calcul o altă direcție. Eu aș vrea să sprijin pe deplin Uh, comisiile care pun niște întrebări extrem de legitime. Sunt perfect de acord cu colega Afronte. Uh, răspunsul comisiei nu poate să fie atât de superficial. Nu se pot spăla pe mâini, pur și simplu, să spună că nu ține de autoritatea statelor membre să se asigure că directivele europene sunt respectate. Mai ales atunci când vorbim despre principiul transparenței și al participării publice nu se poate întâmpla așa într-o perioadă în care știm că există o criză majoră a încrederii cetățenilor în instituții. Tocmai este fundamental să venim cu o reacție rapidă față de acest proiect, pentru că reprezintă o îngrijorare din atât de multe puncte de vedere. Știți că pe mine mă pasionează problemele de trafic și Evident, pare să fie un exercițiu de propagandă să încerci să convingi cetățenii să accepte deciziile care au fost luate, mai ales atunci când proiectul are un impact atât de mare asupra mediului și asupra sănătății uh, lor. Este una din cele mai poluate zone din Italia și ar trebui să ne gândim într-un context mai larg. Pentru că în Italia modelul promovat este unul retrograd, Italia continuă să investească în autostrăzi inutile. Direzionino il cambiamento finalmente verso un modello Trebuie să vedem o schimbare de direcție către un model mai durabil. Și o să închei repetând faptul că sprijin uh, solicitarea colegei Avi pentru a uh, păstra această petiție deschisă și vreau să fim cu ochii în patru pe ceea ce face Comisia. Trebuie să avem mai multe date legate de poluarea din Polonia, pentru că deocamdată nu avem uh, date suficiente pentru a lua decizii relevante pentru uh, viitorul cetățenilor boloniezi. Mulțumesc foarte mult, doamna Aiega. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș vrea să subliniez două subiecte esențiale. Trăim într-un context european care propune uh, modele de dezvoltare a mediului, modele de investiții care mm, vizează a proteja nu doar sănătatea cetățeanului, ci și mediul. Și în 2050 vrem o politică pentru scăderea emisiilor și pentru limitarea utilizării terenurilor. Asta ar însemna că astăzi suntem într-o politică care nu ne va ajuta să ajungem unde ne-am propus. Trebuie să ne uităm la politicile de utilizare a terenurilor și să ne asigurăm că suntem mai eficienți atunci când alegem uh, proiectele. Avem proiecte care uh, reprezintă o lovitură devastatoare la adresa teritoriului. Italia este un site de patrimoniu pentru întreaga umanitate. Nu e vorba doar de sănătatea cetățenilor noștri, deși vorbim de sute de mii de cetățeni care sunt uh, constant uh, supuși uh, atacului unor, unui aer nesănătos și plin de noxe. Este o problemă gravă care trebuie să fie rezolvată. strategiile care ar concentra toate resursele disponibile pentru creșterea uh, rețelei feroviare, spre exemplu, sau pentru partajarea mașinilor, sau pentru un transport public care să folosească energii regenerabile. Toate astea sunt proiecte care nu sunt niciodată puse în practică. Avem aproape 650 de milioane de euro investiții în acest proiect și eu aș vrea să întreb ce am putea face dacă am folosit toate aceste resurse pentru a pune în practică chiar un sistem de transport durabil, care să respecte nu doar mediul și terenul, ci, mai presus de orice, sănătatea cetățenilor noștri. Solicitarea mea ar fi Uh, la fel ca colegilor, să păstrăm această petiție deschisă și mai presus de orice, ca guvernul italian, poate pentru prima oară, să se trezească și să își asume sarcina de a alege proiecte care să protejeze sănătatea cetățeanului, pentru că proiectele alese de ei sunt devastatoare nu doar pentru teren, ci și pentru sănătatea cetățenilor și cred că ajunge. Am văzut devastare provocată de proiecte inutile și scumpe. Bol Bolonia merită mai mult, merită o politică de investiții strategice și un sistem de transport durabil care să uh, îmbunătățească uh, sănătatea cetățenilor săi. Cei 650 de milioane de euro ar fi irosiți dacă s-ar cheltui pe acest proiect și mai degrabă ar trebui să îi folosim pentru sute de proiecte durabile. Cu asta s-a terminat cu intervenția italiană și trecem înapoi la intervenția spaniolă. Domnul Teri Cabras. Mulțumesc foarte mult! Sunt perfect de acord cu colegii care au vorbit mai devreme da, e orrendo. E... Cred că ideea unei autostrăzi în mijlocul orașului este o alegere greșită, dacă am înțeles eu bine. Vorbim de 650 de milioane de vehicule pe an. Enorme. E una... Vorbim de o sumă, vorbim de o cifră uriașă. Nu ci comprende absolutamente. Uh, eh, questo Uh, este mm, de neconceput, pentru că vorbim de un proiect care chiar este dăunător cetățenilor. Colegii au vorbit despre sănătate publică, dar un lucru care m-a surprins după ce am ascultat poziția Comisiei este că trebuie să luăm în calcul, printre altele, riscul uh, la sănătatea, față de sănătatea umană. Printre altele? Nu. Din potrivă, ăsta este cel mai important element. Sănătatea este prioritatea numărul unu. Nu e ceva care se numără printre altele, interalia. Cred că protecția mediului nu Uh, este, nu e ca și cum protejăm doar mediul de afară, e ceva care se întâmplă în afara casei. Nu, mediul pornește de la noi, pornește din casă, de pe stradă. Și tocmai de aceea sunt perfect de acord că această petiție ar trebui să rămână deschisă. Ok, uh, thank you to all. Mulțumesc tuturor care au participat și acum îi dau din nou cuvântul domnului Tasinari pentru încă două minute. Vă rog. Grazie, signora Presidente. E, eh, sono... Mulțumesc, domnul președinte. Și eu sunt surprins de observația Comisiei Însă aceasta este o afirmație care nu ține cont de gradul de participare. Participarea trebuie și implicarea cetățenilor trebuie făcută din primele etape ale proiectului. Să nu uităm însă că acest proiect uh, contrazice toate planurile urbanistice pentru uh, regiunea Emilia-Romana. Impactul uh, acestor proiecte este dramatic, uh, însă populația trebuia consultată înainte ca lucrurile să fie puse în uh, aplicare. Vedem acum uh, creșterea ale nivelului uh, de poluare de către 20 de ori. Calitatea aerului în această regiune este acum una deplorabilă Iar uh, Ministerul pentru Lucrări Publice a uh, refuzat să efectueze evaluări uh, cu privire la impactul acestui proiect. De asemenea, contrar normelor în construcții, pe traseul um, autostrăzii nu există stații de monitorizare a calității aerului. De aceea vrem ca instituțiile europene să analizeze acest, această situație în profunzime. Uh, cred că va trebui să analizăm uh, toate aspectele. Pentru noi lucrurile sunt foarte clare și am anexat toate informațiile de care dispunem la această petiție. Sperăm că instituțiile europene ne vor uh, asculta plângerea, petiția sperăm să rămână deschisă și vreau să mulțumesc tuturor uh, membrilor care au uh, luat cuvântul și care uh, ne-au sprijinit doleanțele. Nu se poate construi o autostradă la 10 metri de locuințele oamenilor la 10 metri și uh, știm cu toții ce uh, moștenire importantă reprezintă Bolonia pentru uh, toată lumea, nu doar pentru această regiune, ci pentru întreaga Europa și pentru fiecare dintre noi. A trebui, deci, să păstrăm această petiție deschisă, să așteptăm răspunsul comisiei și, între timp, să trimitem o scrisoare în termeni foarte fermi către autoritățile naționale și locale, prin care să spunem că urmărim cu atenție evoluțiile din acest, uh, din acest dosar. Mulțumim încă o dată și drum bun spre casă petiționarilor. Următoarea petiție um, se va discuta în absența petiționarului. Nu știm ce s-a întâmplat. Uh, acesta nu a ajuns. Uh, poate că trecem întâi mai uh, departe și revenim apoi. E vorba de o, uh, un aviz privind implementarea politicilor europene pentru uh, persoanele cu dizabilități. O să spun întâi eu câteva cuvinte. Știți că avem această strategie europeană pentru persoanele cu dizabilități. EMPL este comisia de fond, dar și comisia noastră uh, își uh, dorește să uh, adauge plus valoare acestei strategii destinate cetățenilor. Petiția pe care, adică petițiile pe care le primim subliniază nevoia de a avea o abordare orizontală a chestiunii din punctul de vedere al drepturilor omului. Dizabilitățile sunt definite în articolul 9 al Convenției uh, uh, Europene privind drepturile omului și a aceste persoane uh, au aceleași drepturi ca orice alte persoane de a accesa uh, instituții și facilități la nivel uh, european. Aici e vorba și de, implic- și de aplicarea tratatului de la Marrakesh și de uh, dreptul fiecărui cetățean de a duce o viață decentă și demnă și uh, cu un grad de independență ridicat. Trebuie facilitată tranziția de la îngrijire instituțională la o viață uh, demnă și independentă. Aștept din partea dumneavoastră, deci, uh, contribuții și sper că vom putea aduce o contribuție valoroasă la raportul final. Dar fiind calendarul impus de Comisia pentru locuri de muncă, nu uh, avem timp de traducere. Amendamentele vor fi uh, depuse în engleză, vor fi discutate tot în engleză. Nu e, vă spuneam, vreme să modificăm uh, acest lucru din cauza agendei încărcate a Comisiei de Fond. Este însă mai important să ne dăm avizul pe această temă. Termenul pentru amendamente este mâine, miercuri, la ora 12, nu la 3, mă scuzați, și îmi propun să organizăm o uh, întâlnire pe 5 septembrie, imediat după vacanța de vară. Veți primi o înștiințare în acest uh, sens. Prima întâlnire a raportorilor din umbră e deja programată și uh, dacă aveți observații, domnul Terry Cabras, uh, ați spus că termenul pentru amendamente este la ora 3. Da, mulțumesc. Um, în ceea ce privește strategia, punerea în aplicare a strategiei europene pentru persoane cu dizabilități, cred că raportul Uh, reflectă provocările care încă rămân în uh, calea uh, punerii în aplicare. Comisia noastră a primit mai multe petiții în legătură cu accesibilitatea sau mai bine zis lipsa acesteia și trebuie să consolidăm rolul agenției pentru drepturi fundamentale în apărarea drepturilor acestor persoane. Voi depune amendamente, însă ele vor avea o natură constructivă, prietenoasă. Bun, acum uh, dau cuvântul comisiei. Doamna Pruna, nu, am greșit. Reprezentanta Comisiei, doamna Porero. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă numesc Plasensia Porero și aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru pregătirea acestui aviz uh, în care, într-adevăr, este vorba de o serie de elemente importante cu privire la punerea în aplicare a Convenției, așa cum uh, se uh, reflectă ea în petițiile primite. După cum știți, programul din raportul de punere în aplicare, problemele și mai ales cele ce țin de accesibilitate sunt uh, probleme care, cărora Comisia le acordă o mare importanță. Aș vrea să reamintesc aici propunerea privind actul european pentru accesibilitate, care se discută în aceste zile împreună cu colegiuitorii. Comisia face eforturi um, de a aborda problema într-un mod uh, cuprinzător pentru a ne asigura că avem uh, efecte cât uh, mai bune, efecte cât mai palpabile pentru persoanele cu dizabilități. Dispozițiile din regulamentele existente ne permit să sprijinim persoanele cu dizabilități în cursul tran- tranziției lor din uh, spre o viață instituționalizată către o viață independentă uh, și acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru proiectul de aviz. Mulțumim și noi, iată că în acest caz există o armonie între instituții a mai apărut o colegă, doamna Desera, și am să-i dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru redactarea unui aviz uh, atât de uh, necesar în acest moment. Iată, se dovedește încă o dată care este ponderea comisiei noastre în uh, ceea ce privește uh, supravegherea aplicării legislației europene. Facem foarte multe uh, pentru menținerea activității noastre în general, iar în particular, vorbind despre persoanele cu dizabilități, cred că aici putem menționa și uh, aspecte ce țin de șanse egale în societate, un lucru la care opinia publică ține foarte mult. Uh, trebuie să milităm pentru ratificarea cât mai rapidă a tratatului de la Marrakesh. Vă mulțumim pentru acest proiect uh, de aviz încă o dată. Da, uh, tratatul de la Marrakesh figurează deja în text. Putem fi mândri, membrii acestui comitet, pentru că ne-am luptat ani de zile ca ratificarea, pentru, pentru ratificarea tratatului de la Marrakesh. Acum, um, ideea este ca în acest aviz să subliniem uh, rolul comitetului în contextul uh, cadrului um, legislativ ONU și să subliniem numărul mare de petiții pe care le primim în fiecare an în legătură cu dificultățile pe care cetățenii europeni le întâmpină în uh, întreaga Uniune. Sigur că principalele aspecte vor ține de accesibilitate și de dreptul persoanelor uh, cu dizabilități la o viață demnă și independentă. Iată că da, în sfârșit uh, ne-am uh, ne-am pus de acord. Nu uitați, ora 3 mâine, termenul pentru amendamente. Prima întâlnire a raportorilor din umbră va avea loc pe 5 septembrie, după vacanța de vară, iar votul va avea loc aici, în comisie, pe 7 septembrie și în Comisia pentru locul de muncă pe 9 octombrie. Asta este calendarul și acum pot spune că putem trece la uh, uh, următoarea petiție, dar petiționarea nu a apărut. Este vorba de proiectul de construire a unui bazin de retenție pentru râul Seveso. Ce facem în acest caz? Exactly. Now I get some news about the, about the petition. Da. Am aflat că petiționarea este pe drum de la aeroportul Charleroi, dar nu o să ajungă în câteva minute. Propun deci să preluăm această petiție uh, când ne revedem la ora 3. Vă mulțumesc.